Uh, la Parlament. Foarte bine. De asemenea, mi s-a cerut uh, să validăm niște nominalizări uh, care sunt conținute în procesul verbal actual, dacă acesta nu va fi contestat în